emberjogi kérdés eh, kerül napirendre. Eh, Am încheiat această dezbatere și acum trecem la un alt eh, punct, situația din Cambodgia. Din câte văd, doamna Lochbiller nu este prezentă în sală, doamna este una din autorii acestei rezoluții. Drept urmare, să dau cuvântul în primul rând domnului Ujașdovski. Aveți cuvântul, domnule Așdovski, un minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, nie możemy... Doamna președintă, doamnelor și domnilor, cred că suntem cu toții de acord că încălcarea drepturilor omului din uh, Cambodgia nu poate fi acceptată, represiunea uh, opoziției este omniprezentă, foarte mulți uh, oameni sunt arestați, liderul opoziției este arestat și împreună cu mai mulți reprezentanți ai altor uh, partide din opoziție. Nu este vorba doar de o luptă uh, politică aprigă, ci recurgerea la instrumente de drept penal pentru a distruge opoziția politică și cred că trebuie să răspundem așa cum am făcut-o în urmă cu uh, 20 de ani, când ne-am opus uh, practicilor regimurilor comuniste din Europa, care recurgeau la aceleași metode ca cele folosite astăzi în Cambodgia. Tocmai de aceea avem nevoie de această rezoluție și, în plus, trebuie să avem un răspuns foarte coerent și Comisia Europeană, Consiliul trebuie să se asigure că răspunsul nostru va fi unul coerent. Asistența noastră umanitară trebuie să, să depindă de respectarea acestor criterii. Are cuvântul domnul Corau. Mulțumesc, domnule președinte. Încălcările fragrante ale drepturilor omului, precum și reprimarea la care asistăm în Cambodgia, pot fi rezumate în uh, câteva cuvinte spălare de bani și corupție în politica din această țară. Sigur că investitorii speculează acest lucru, precum și multinaționalele străine. Practic, Cambodgia a devenit uh, o țară de vânzare, iar resurse importante, lacuri, păduri, uh, petrol, dar e nevoie de respectarea și de drepturilor omului. Sunt 700 de mii de persoane care au fost uh, practic deposedate pentru a permite investiții în agricultură. Trebuie să respectăm drepturile oamenilor, ale lucrătorilor, ale femeilor și copiilor care lucrează în acest sector, ale, cărei, ale cărui produse le regăsim apoi pe piețele noastre. Trebuie să ne asumăm o poziție puternică și fermă și cred că această rezoluție ne permite să facem tocmai acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Venta pentru un minut. Dziękuję pani przewodnicząca. W imieniu grupy L chciałbym wyrazić zaniepokojenie Mulțumesc. În numele PP-ului aș dori să exprim îngrijorările noastre în ceea ce privește situația din Cambodgia. Se există violență și s-a emis un mandat de arestare pe numele liderului opoziției. Acest lucru poate să ducă la degenerarea foarte rapid Uniunea Europeană este cel mai mare partener uh, al Cambodgiei uh, în ceea ce privește ajutorul internațional, deci face un apel către domnul Hun Sen să elibereze prizonierii reținuți ilegal, să uh, reinstaureze imunitatea parlamentară și să recunoască societatea civilă din Cambodgia. Am dori să solicităm în alte reprezentanți să monitorizeze situația din țară pentru ca democrația să fie respectată. Vă mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Cecilia Wikström, un minut. Cambodia har en alldeles särskild plats i mitt hjärta och därför är... Mulțumesc. E foarte dureros să văd cum guvernul are o atitudine agresivă față de opoziția legitimă. 11 activiști din opoziție, oameni politici, au primit uh, sentințe pe termen lung pentru că ar fi planificat uh, o insurecție, deși nu făceau decât politici uh, absolut normale de opoziție. Cred că E nevoie de un adevărat lider al opoziției și mă bucur că el se află astăzi aici cu noi. Justiția a fost politizată puternic și mă bucur că adoptăm astăzi o astfel de rezoluție pentru că libertatea de exprimare și alte libertăți aparțin tuturor și opoziția din Cambodgia nu a nu s-a bucurat de aceste drepturi până acum. Este important și pentru credibilitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Panțeri. La situație... Mulțumesc! Situația politică din Cambodgia s-a deteriorat. Pe 13 noiembrie, guvernul a emis un mandat de arestare împotriva liderului opoziției uh, și l-a privat uh, de statutul de juritor și de imunitatea parlamentară membrii opoziției au fost închiși uh, cu pedepse între 7 și 20 de ani. La Phnom Penh au fost uh, răniți uh, doi parlamentari din partidul de opoziție. Deci e normal ca Parlamentul European să se indigneze. Guvernul trebuie să revoce mandatul de arest și acuzațiile împotriva liderului opoziției, activiștilor, membrilor adunării naționale și ai Senatului. Considerăm că dialogul politic este esențial pentru stabilitatea politică, dar pentru a realiza acest lucru, autoritățile din la guvernare nu mai trebuie să persecuteze pe apărătorii drepturilor omului și să elibereze fără condiții persoanele din închisori eh, dacă au fost închise din acuze politice inventate. Mulțumesc! Urmează acum doamna pe ultimul autor. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, vă rog să mă scuzați că nu am putut veni la dezbaterea anterioară, dar am fost reținută la o uh, delegație a misiunilor de coordonare electorală unde îmi reprezint grupul. Situația din Cambodgia este cel puțin îngrijorătoare pe plan politic, social și, polit și economic. Am denunțat uh, în iulie legea ONG-urilor, acum este, există și o lege privind sindicatele similară. E una dintre cele mai sărace țări din lume. La tineri șomajul este peste 50% și aproximativ un milion de persoane sunt victimele acaparării uh, terenurilor în beneficiul marilor concerne agroalimentare corupția face ravagii, criza politică se agravează de la alegerile din iulie 2013. Represalii și hărțuire sunt cuvântul de ordine pentru cei care se opun regimului și pentru toți militanți, inclusiv cei din asociații. Da, este nevoie de presiuni ca Cambodgia să înceapă un dialog și situația să nu se mai degradeze și mai mult. Este foarte posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să-i dau acum cuvântul doamnei Lochbiller, dar nu o văd în sală. Haideți să mergem mai departe. Acum trecem la reprezentanții grupurilor politice și începem cu domnul Pospisil. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să susțin și eu ce au spus antevorbitorii mei pentru că am dezbătut uh, situația din Cambodgia de mult timp și am arătat deja că legislația adoptată încalcă drepturile sectorului privat, ale societății civile și uh, interzice înființarea de ONG-uri și diverse asociații și de asemenea este împotriva industriei. Din păcate, guvernul cambogian nu s-a gândit prea bine la ce am spus noi și a dus mai departe această legislație. Din păcate, rezoluțiile noastre nu se reflectă în ce se întâmplă în Cambodgia, deși Cambodgia este, uh, noi suntem principalul său partener și le oferim uh, sute de milioane de euro care uh, vor fi disponibile și în viitor pentru dezvoltarea țării. De aceea ar trebui să ne gândim din nou cât de dorniși suntem să susținem o țară care se află într-o situație în care nu se respectă drepturile omului așa cum cerem noi. Mulțumesc și acum domnul Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte. Cambodgia este una din țările cele mai greu încercate din lume. Regimul Pol Pot a făcut milioane de morți și uh, se simt încă consecințele. Este o țară care uh, are dificultăți în revenirea la uh, normalitate. Aceasta este întreruptă de uh, lovituri pe toate planurile. În ultimul an s-au uh, restrâns tot mai mult drepturile ONG-urile ale societății civile și ale sindicatelor și, democrația, și opoziția democratică este și ea amenințată. Opoziția strânge rândurile, iar guvernul se simte amenințat și ia uh, măsuri uh, de represalii. Liderul opoziției este aici alături de noi astăzi în exil. Mă bucur că poate asculta dezbaterea noastră. Iar uh, la Phnom Penh ar trebui să se discute același lucru în Parlamentul Cambodgiei. Eu îmi doresc asta îmi doresc ca guvernul Cambodgiei să um, ne asculte și poate și Comisia să ne susțină și poate că vom reuși să schimbăm istoria acestei țări. Mulțumesc foarte mult. Îl salutăm pe domnul Ansi, Ansi și dăm cuvântul domnului Iacovcici. Mulțumesc, doamna președintă. Programul până în 2020 sperăm să ajute Cambodgia să se dezvolte mai mult. Rezultatul acestui ajutor este că avem un regim represiv care nu respectă drepturile omului și care aduce din nou Cambodgia pe pragul sărăciei. De fapt, este una din țările cele mai sărace din lume. Situația socială, economică și politică este foarte gravă și tocmai de aceea ar trebui să acționăm. Iată de ce susțin rezoluția, pentru că ea transmite un mesaj clar autorităților cambogiene și societății civile, arătând că suntem pregătiți să-i ajutăm. Spunem deci cu claritate că nu acceptăm situația așa cum este și că cerem schimbări, în special în ceea ce privește uh, sindicatele și NGO-urile. Mulțumesc și acum în nume individual, domnul Șogor. Mulțumesc. Schimbările din viața politică din uh, Cambodgia erau promițătoare. Puteau crea un climat al dialogului între cele două partide. Dar evenimentele din ultimele luni au arătat că am evaluat aceste schimbări prea optimist. Măsurile luate de guvernul uh, cambogian uh, se îndreaptă împotriva opoziției și împotriva concurenței democratice. Trebuie să monitorizăm uh, cu atenție evenimentele, după părerea mea, mai ales având în vedere că Uniunea Europeană a alocat 410 milioane de euro pentru perioada 2014-2020 uh, pentru asistența pentru dezvoltare. Dacă dorim să ne răspândim valorile în lume, acest uh, lucru trebuie să se regăsească și în politica noastră de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum continuăm cu vorbitorii. Are cuvântul domnul Tarabella. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș dori să mă concentrez pe situația politică ca și colegii, dar mai ales pe acoperarea terenurilor, pentru că acordul comercial cu Uniunea Europeană totul aferă un acces la piața europeană fără taxe vamale și fără cote, dar acest acord are efecte dramatice asupra populațiilor locale. Um, țăranii sunt uh, alungați de pe terenurile respective, terenurile sunt acordate prin concesiuni uh, Um, economice unor întreprinderi uh, mari, de exemplu, întreprinderea britanică Teten Lyle și așa mai departe, uh, zeci de mii de hectare sunt retrase țăranilor în favoarea multinaționalelor. Trebuie să continuăm pe această cale. Am pus întrebarea comisiei. Mi s-a răspuns că se va face evaluarea la jumătatea perioade în noiembrie 2017 și așa mai departe. Dar sunt doar vorbe. Doamnă comisar, vă respect foarte mult pentru că faceți parte dintre comisarii pentru care omul este mai important decât businessul. Nu, în 2017 2016 trebuie să reacționăm, ci acum, azi, aici și acum trebuie să luăm măsuri pentru a uh, supraveghea ce se întâmplă în cadrul acestor acorduri și eventual să le corectăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Se pare că suntem la timp, deci nu suntem în întârziere. Voi putea da cuvântul tuturor celor care s-au înscris la Cash DI. Mai întâi, uh, domnul Kelly. Eh, eh, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. După cum au spus și alți colegi, cred că ar trebui să ne uităm bine la ce se întâmplă în Cambodgia. Trebuie să ne gândim că este o țară care beneficiază de sume foarte mari de asistență pentru dezvoltare. Dacă Cambodgia acceptă ajutorul nostru, trebuie să accepte și presiunile pe care le facem pentru ca poporul să beneficieze de libertate, ca opoziția să fie liberă și la fel și societatea civilă și de asemenea drepturile omului să fie respectate. Acest lucru nu se întâmplă și atunci cred că trebuie să ne reevaluăm asistența pentru dezvoltarea acordată Cambodgiei și să facem cât mai mari presiuni asupra guvernului cambogian ca să își înceteze practicile. Domnul Dunanu, mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Europa are datoria să lupte peste tot împotriva acestor comportamente antidemocratice, mai ales atunci când în același timp oferă un ajutor pentru dezvoltare. De, um, încălcarea drepturilor omului și închiderea uh, poziției politice sunt inacceptabile pentru noi și trebuie să fim uniți pentru a apăra democrația în Cambodgia și peste tot. Uh, Cambodgia, după cum știți, are o istorie agitată. Trebuie să ajutăm această țară să revină pe calea democrației. Doamnă comisar, vă rog să deschideți dialogul cu guvernul cambodgian pentru a verifica cum este folosit ajutorul european pentru a vă asigura că este folosit cu adevărat pentru a reveni la democrație. Mulțumesc! Marias is the next speaker. Domnul Marias, Mulțumesc, doamnă președinte. În Cambodgia, regimul care se află la putere de mai bine de 3, 30 de ani încalcă drepturile omului. De fapt, aceasta face parte din propria sa agendă politică. Și aceasta se întâmplă și cu drepturile opoziției, care este uh, reprimată. Forțele armate uh, intervin de fiecare dată când sunt greve sau manifestații. În Cambodgia sunt foarte mulți săraci, deși țara are foarte multe resurse, dar uh, nu a putut uh, profita de pe urma exploatării resurselor naturale din cauza corupției, din cauza implicării oamenilor politici și a industriei. O bună parte a terenurilor a fost uh, dată pe mâna așa numiților investitori. 400.000 de persoane au fost date afară de pe terenurile lor și uh, 14% din acestea au fost luate uh, micilor exploatații. Uniunea Europeană oferă multe ajutoare și trebuie să insistăm pentru respectarea democrației. Mulțumesc. Domnul Cremosa, vă rog. Tremosa, Domnul, Tre- domnul Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte dragi colegi, vreau să vă spun în primul rând că uh, sunt uh, foarte mulțumit că liderul opoziției este astăzi aici alături de noi și uh, liderul adunării naționale al Cambodgiei. Bun venit aici, în fața noastră. Red capăt uh, primării uh, opoziției și să respecte statul de drept și democrația. Dragi colegi, nu este pentru prima oară când condamnăm acest comportament. Am cerut uh, și Uniunii Europene să pună capăt uh, situației de normalitate în relațiile cu Cambodgia, pentru că Uniunea Europeană este cel mai mare donator pentru această țară. Cerem uh, lui Hansen și adunării naționale să uh, îi ofere din nou uh, liderului opoziției toate drepturile și imunitatea parlamentară. Iată de ce vreau să mulțumesc uh, liderului opoziției pentru prezența sa aici și pentru ceea ce reprezintă el în această țară. Mulțumesc, domnule Tremosa. Ultimul vorbitor, domnul Polcec. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu consider că vorbim de vase comunicante aici. Vasul ajutorului pentru dezvoltare pe care îl oferim Cambodgiei și vasul respectării cerințelor noastre, în schimb. Noi am aprobat rezoluții în trecut, cred că mai mult de una, în care ceream Cambodgiei să respecte drepturile omului. Cambodgia este un stat destul de omogen în ceea ce privește populația și religia. Este o societate foarte coerentă și, după părerea mea, această omogeneitate nu trebuie să fie transmisă și în domeniul drepturilor omului. Dar uh, cred că este cazul să ne facem și noi curățenia acasă înainte de a-i condamna pe alții. Sunt uh, companii cu sediul în Uniunea Europeană care foarte des fac abuz de situația din Cambodgia și profită de starea jalnică a altora. Mulțumesc! Aici se încheie procedura Catch the Eye. Cred că e un subiect foarte important și trebuie să ne exprimăm solidaritatea. Aș dori acum să dau cuvântul Doamne Gheorgheva, de la Comisia Europeană, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele înaltului reprezentant și vicepreședinte Mogherini vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea pe această temă de astăzi și vreau să mulțumesc uh, Parlamentului și domnilor și domnilor deputați care au luat parte la ea. Atacurile recente împotriva membrilor opoziției din Cambodgia care au fost deja descrise în detaliu de dumneavoastră, reprezintă o adevărată îngrijorare pentru noi și pun multe semne de întrebare în legătură cu dialogul cultural pe care guvernul și opoziția l-au acordat în iulie anul trecut. Nu trebuie să vă spun dumneavoastră aici cât de important este rolul opoziției în procesul democratic pentru că este natura și responsabilitatea de opoziției să pună sub semnul întrebării și să critique guvernul și să-l tragă la răspundere în fața publicului. În uh, Cambodgia aceasta a susținut uh, dialogul între partidul de la putere și principalul partid din opoziție. Noi am subliniat că dialogul uh, nu ar trebui să împiedice opoziția de la îndeplinirea rolului său și n-ar trebui să reprezinte o scuză pentru a elimina criticile. Am cerut ambelor partide să dea dovadă de profesionalism și să um, nu treacă la atacuri și insulte personale. Guvernul se află într-o situație de putere și trebuie să dea dovadă de o mai mare responsabilitate și trebuie să dea dovadă de putere și de încredere. Suntem de acord uh, cu cei care au cerut Uniunii Europene să monitorizeze îndeaproape evoluția situației și tocmai asta și facem. Este important pentru Cambodgia, pentru această țară, să respecte angajamentele luate în domeniul cooperării. Și trebuie să ne exprimăm profundă îngrijorare în legătură cu ce s-a întâmplat cu cei doi membri ai opoziției în adunarea națională și utilizăm toate canalele diplomatice pentru a cere ambelor părți să coopereze și să revină la dialogul cultural așa cum uh, fuseseră de acord anul trecut. Considerăm că o democrație puternică care permite un dialog constructiv este în interesul Cambodgiei și a cetățenilor săi pentru ca țara să se dezvolte. Uniunea Europeană își va utiliza în continuare resursele, inclusiv asistența pentru dezvoltare, 120 de milioane de euro pentru bună guvernanță și bună administrație în Cambodgia, pentru a susține acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum